Mulțumesc, Ringrazio innanzitutto i colleghi. Uh, domnule președinte, um, mulțumesc pentru cooperarea privind aeroporturile, gestionarea traficului aerian și serviciile de navigație aeriană uh, din care face parte uh, cerul unic. Uh, pachetul uh, depus de comisie în iunie, cu scopul de a îmbunătăți uh, eficiența generală a utilizării spațiului aerian printr-o reformă a sectorului serviciilor de navigație aeriană. Sigur, cerul unic european este foarte complex și va avea efecte în multe state membre și uh, sunt și chestiuni controversate, cum ar fi uh, lipsa eficienței în serviciile de navigație. E vorba de fragmentarea uh, sistemului uh, de management uh, aerian. Sunt abordate chestiuni de siguranță și uh, competențele uh, Agenției Europene pentru Aviație. Trebuie să existe un nivel uniform de siguranță. Este un regulament uh, foarte tehnic, uh, însă se vorbește și de guvernanța agenției. Prima parte a textului actualizează regulile pentru cerul unic uh, european, pentru uh, traficul aerian, apoi se vorbește de reforma guvernanței în agenției. În ceea ce privește aspectele tehnice, am uh, auzit părerea mai multor grupuri interesate și există uh, un acord unanim uh, pe acest uh, text care a fost depus. Se vorbește de planificare, producție, chestiuni uh, de uh, producție, uh, certificarea piloților. În toate aceste cazuri, scopul este menținerea unui nivel de siguranță ridicat și uniform și unic. Uh, Însă când uh, vorbim acum de agenție și de guverne în a doua parte a regulamentului, aici apar noutăți pentru că se uh, prevede redistribuirea competențelor în cadrul agenției uh, se va concentra pe supravegherea și menținerea regulamentului de siguranță tehnică Uh, și Eurocontrol va uh, face uh, sacinile operaționale. De la bun început am auzit, Comisia dorește să schimbe denumirea din Agenția de Siguranță în Aviație în Agenția Europeană pentru Aviație. Comisia dorește să utilizeze acordurile interinstituționale din uh, iulie 2012, în care Parlamentul, Comisia și Consiliul au căzut uh, de acord uh, și chiar dacă nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, abordarea este de la caz la caz. E vorba de locurile de muncă, utilizarea resurselor, planificare. Agenția Europeană de Siguranță este una dintre cele mai importante agenții din Comisie, având în vedere sarcina sa importantă, de aceea Parlamentul trebuie să fie un interlocutor de nădejde, de aceea directorul trebuie să uh, raporteze în Comisia uh, Transport din uh, Parlament. Știm că structurile se schimbă în permanență. Principala prioritate trebuie să o constituie siguranța. Numărul de zboruri crește în permanență. Este important să înțelegem care va fi rolul Europei. Uh, e o formă tot mai centralizată de guvernanță care va menține standardele și competitivitatea. Beneficiile vor fi uh, imediate uh, bilete mai ieftine, atenuarea fragmentării în, cont, uh, în traf- controlul traficului, mai puțină poluare și uh, mai puține întârzieri ale zborurilor. Este important uh, să abordăm această provocare, ceea ce este în interesul economiei noastre. Uh, și, în încheiere, un aspect tehnic, doamnă președinte. Din uh, cauza uh, comunicării secretarului Comisiei uh, Transporturi nu sunt incluse două amendamente 43-44. Acestea au fost votate în ianuarie în comisie. Uh, din uh, diferite motive textul nu poate fi modificat, dar va fi inclus în uh, listele de vot. Doamna comisar Reding. Doamna președinte, inițiativa privind cerul unic european este unul dintre inițiativele cele mai importante în acest domeniu. Sistemul nostru de gestionare a zborurilor este prea încărcat, tehnologiile sunt depășite, Uh, și uh, sistemul costă mai mult decât sisteme comparabile de altundeva. Cu proiectul Cerul Unic European am făcut prim pași pentru a rezolva aceste probleme, să creăm o supraveghere reală, să creăm bazele pentru modernizarea tehnologiei și pentru prima dată în istoria traficului aerian am uh, dorit să punem capăt creșterii costurilor. Spuneți că dacă am făcut deja toate aceste lucruri, de ce oare avem nevoie de o nouă propunere? Răspunsul este că suntem de-abia la începutul unui drum lung și am făcut într-adevăr unele progrese, dar nu ne-am atins încă obiectivele. Inițiativa uh, Cerul Unic European 2+, SES 2+, nu este o nouă politică, este trecerea la o nouă etapă în implementarea politicilor existente, și pentru asta avem nevoie de această propunere. Cu SES 2 Plus facem ca autoritățile de supraveghere în domeniul securității să fie independente față de cei pe care îi supraveghează. Pe cei pe care îi supraveghează. Avem în continuare um, uh, situații în care autoritățile um, uh, sunt în legătură cu cei pe care trebuie să-i supravegheze, chiar uh, personalul este același și cred că nu sunt condițiile adecvate pentru o bună uh, supraveghere. În ceea ce privește rolul EASA, Comisiei și al Euro, Eurocontrol, fiecare uh, prin această propunere se va uh, concentra asupra propriilor competențe, se vor evita supra, suprapunerile, suprapunerile, vom stimula transparența, Um, și astăzi achizițiile publice nu se fac conform um, legislației achizițiilor publice în acest domeniu. Propunerea uh, dă un nou stimulent uh, uh, blocurilor aeriene funcționale care ar permite mai multă flexibilitate Sistemul de luare a deciziilor este raționalizat și făcut mai independent. În ceea ce privește amendamentele Parlamentului, înțeleg pe deplin că în anumite țări ideea unei autorități independente este dificilă, însă dacă nu dăm autorităților resurse reale și independență, nu vom reuși niciodată să implementăm cerul unic european și să atingem standardul de securitate pe care îl dorim. Auditurile um, elaborate de către EASA au descoperit o serie întreagă de lacune pe care trebuie rectificate înainte să avem de-a face cu accidente. De asemenea, avem uh, îngrijorări față de uh, amen, uh, amendamentele care uh, prevăd uh, derogări pentru furnizorii de servicii trebuie să ne asigurăm că alegerea furnizorilor este făcută pe criterii clare și obiective și justificate. Comisia salută majoritatea uh, amendamentelor la regulamentul de bază al EASA, care crește rolul acestei instituții. Există numai câteva cazuri limitate în care Comisia nu partajează um, poziția Comisiei TRAN. În ceea ce privește actele delegate, Comisia consideră că textul trebuie să, urmează, să urmeze liniile generale referitoare la actele delegate, fără să se impună cerințe suplimentare, chiar dacă Comisia uh, s-a oferit să uh, apeleze la uh, grup, grupuri de experți. Apoi, Propunerile uh, în ceea ce privește uh, directorul executiv al EASA, acceptăm aceste uh, propuneri. Dați-mi voie să închei prin a mulțumi Parlamentului, um, iar ducerea la bun sfârșit a primei lecturi va transfera mingea în terenul Consiliului și sperăm va, face ca, va împinge statele membre să-și, facă, să-și aducă contribuția. Vă mulțumesc. Trecem la vorbitorii în numele grupurilor. Începem cu domnul Riche în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor pentru activitate grea asupra unui subiect care, iată, este tărăcănat mizele sunt mari, dat fiind diversitatea actorilor și complexitatea procedurilor dat fiind importanța securității, chestiunilor legate de mediul înconjurător uh, și uh, intereselor economice și din cauza intereselor divergente. Toate previziunile arată că traficul aerian va crește foarte mult în următorii ani. Din păcate, noi nu suntem pregătiți deloc, așa cum s-a spus. Uh, Spațiul aerian este în continuare foarte fragmentat, ceea ce înseamnă că această majorare a traficului va duce la congestionarea spațiului aerian, iar costurile la nivelul eficienței economice vor fi foarte mari, impactul asupra mediului va fi și el foarte mare în ceea ce privește emisiile de CO2 și uh, combustibilul consumat, calitatea serviciilor pentru pasageri, în ceea ce privește uh, durata călătorilor și costurilor și mai ales uh, va fi afectată securitatea. Să nu uităm că punerea în aplicare a SES va avea un efect pozitiv asupra creșterii competitivității și ocupării forței de muncă în Europa. Domnul Marinescu a vorbit despre importanța sectorului în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și la nivel economic. Și acesta va stimula cererea de forță de muncă calificată. Iar uh, unele companii aeriene sunt uh, în, uh, se confruntă cu dificultăți față de de concurența internațională și trebuie să le sprijinim. Trebuie să le sprijinim să reducă costurile și să sprijinim industria aeronautică care acum este vârf de lance, dar care trebuie să își vadă îmbunătățită interoperabilitatea la nivel european, susținând sistemul SESAR uh, în paralel cu SES în ciuda greutăților reale, dar fiind care sunt mizele, uh, trebuie să trecem peste blocajele naționale iar uh, regulamentul, la nivelul regulamentului interguvernamental, pentru ca toți actorii să aibă de câștigat de pe urma unei adevărate integrări a cerului european. Vă mulțumesc foarte mult! Grație! Mulțumesc! Domnul Danelis, din partea socialdemocraților, 4 minute. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc, doamnă președinte. Ne aflăm în uh, uh fața alegerilor europene, europarlamentare și scepticismul uh, câștigă uh, teren. Sigur, cetățenii sunt preocupați, preocupați de chestiuni mai uh, importante sau mai puțin importante. Cetățenii doresc ca călătoriile să fie mai convenabile din punct de vedere al prețului. Uh, și cu uh, cât uh, traficul crește și întârzierile cresc. Uh, zborurile sunt mai costisitoare și se pun tot felul de întrebări în legătură cu securitatea acestor zboruri. Nu suntem gata pentru secolul 21 sau companiile aeriene nu sunt gata să facă față provocărilor sub uh, pretextul suveranității naționale și al principiului uh, subsidiarității, controlul uh, traficului aerian este o competență națională și este ostaticul mai multor interese. Cred că situația celor 38 de sisteme pe care o avem, care nu sunt Uh, compatibile și cele 60 de turnuri de control este o situație uh, proastă. Uh, Statele Unite oferă servicii publice așa cum o facem și noi, dar există un singur furnizor de servicii de navigație aeriană și nu mai multe așa cum avem noi. Uh, trebuie să ne gândim și la competitivitatea aeroporturilor uh, din uh, Europa, uh, care este aflată sub presiune. Este nevoie de schimbări. Nu e vorba de personalul uh, uh, aeroporturilor. De fapt, controlorii de uh, trafic, supraveghetorii fac o treabă excelentă. Traficul a crescut, se desfășoară în condiții de siguranță. Știm cât este de sigur să zbori în Europa. Însă următorul pas înseamnă raționalizarea și pentru asta trebuie să înfăptuim cerul unic european pentru a scurta distanțele pentru a ă, reduce costurile unei călătorii și combustibilul ars. Ă, sigur, e vorba și un cost de mediu, dar trebuie și ă, să obținem bilete mai ieftine pentru călători. Pentru asta trebuie să îmbunătățim performanța echipamentelor în statele membre Sigur, am stabilit criterii de uh, transparență pentru companiile de uh, logistică și pentru prima dată factorul uman este pus în centrul uh, cerului unic european uh, cerul unic european este un pariu pe care am putea să îl câștigăm și este un simbol pentru Uniunea Europeană. Trebuie să uh, ne asigurăm că nu uh, vom juca același joc de întârziere ca și Consiliu. Uh, felicitări raportorilor pentru excelenta colaborare și pentru raportul de înaltă ținută. Mulțumesc, spune președinta, pentru grupul ALDE, domnul Beni, în două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului și uh, colegilor pentru munca pe acest raport. Nu voi spune că avem nevoie de cerul unic european astăzi, pentru că avem nevoie de el ieri. Mă dezamăgește lipsa de voință politică din, mult, din partea multor state membre în acest sens. Însă mă bucur să spun că Guvernul Regatului Unit a sprijinit cerul unic european. Da, este vorba de Regatul Unit care vrea mai multă Europa pe un subiect. Chiar dacă există zvonuri de al unei ieșiri uh, a Regatului Unit din Uniunea Europeană se estimează costurile uh, suplimentare din lipsa acestui cer unic european la 3 miliarde de euro. În plus, uh, se pierd locuri de muncă și se uh, emit și cresc emisiile de CO2. Avem nevoie de, așadar de acest program pentru a face față tuturor acestor provocări. Un viitor durabil pentru aviație în Europa înseamnă că trebuie să facem eforturi acum Însă sunt foarte dezamăgit că politica națională a început să joace, joacă un rol atât de important în uh, acest dosar, care ar trebui să aducă valoare adăugată uh, europeană. Există vreun motiv pentru care excludem uh, aeroportul din Gibraltar uh, din această legislație? Este vorba de cer, de controlor de trafic aerian. Uh, Uh, controlorii de trafic aerian din uh, Gibraltar nu lucrează singur, uh, cooperează cu cei din Sevilla. De ce doresc colegii să pună bețe în roate acestei colaborări? De ce vor să izoleze Gibraltarul? Noi vom vota împotriva tuturor derogărilor și excluderii Gibraltarului. Și chiar dacă susținem ideea um, cerului unic european, s-ar putea să trebuiască să ne abținem la votul final. Gibraltar, care, Gibraltarul, care face parte din Uniunea Europeană, este exclus din legislația europeană. Vă rog să votați împotriva amendamentului 27. Mulțumesc! Grație, eh, grup. Mulțumesc. În numele verzilor, doamna Lichtenberger. Un minut în principiu, cerul unic este o idee fascinantă, însă, din păcate, nu a putut fi impusă statelor membre. De ce? Pentru că a fost văzută ca o uh, idee care uh, împiedică statele membre să-și controleze propriul uh, spațiu aerian uh, Mm, statele au fost foarte posesive față de acest spațiu aerian. Este uh, și ceea ce a dus la faptul că nu s-au putut uh, pune în practică aceste uh, blocuri funcționale și faptul că lucrurile nu au decurs așa cum a propus uh, Comisia. Însă s-au făcut progrese. Avem de-a face cu o cooperare mai bună, cu o organizare mai bună astăzi. Întârzierile de cele mai multe ori s-au uh, redus, rutele au fost scurtate, însă prin alte măsuri, uh, zonele de excluziune militare au devenit uh, mai reduse, mai flexibile. Comisia, însă, în ceea ce privește separarea, a mers prea departe și Comisia Tran a respins asta. Eu aș fi vrut să eliminăm complet acest, acest element, pentru că este pur și simplu o chestiune ideologică această poveste veșnică cu separarea serviciilor. Este ceva ce trebuie să aibă uh, loc la nivel de stat membru. Acte delegate, ca ultimă propoziție, uh, este și asta o nouă obsesie a uh, Comisiei. Pentru mine, de multe ori, mi se pare că este o ușiță pentru a evita controlul democratic. Vă mulțumim. Acum în numele ECR, doamna Foster, un minut. Uh, well, thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu 12 luni, raportul de inițiativă referitor la implementarea cerului unic european a fost sprijinit de acest Parlament. El cerea Comisiei și statelor membre să se trezească din visare. Prin urmare, salut propunerea Comisiei am susținut complet scopurile proiectului Single Sky și uh, ale proiectului domnului Sardori, dar avem unele preocupări față de raportul domnului Marinescu. Mai întâi, nu putem susține contopirea autorităților naționale și autorităților de supraveghere naționale într-o singură entitate. Nu este necesar și va crea probleme juridice în multe state membre, cum ar fi Marea Britanie, unde mii de legi din ultimii 40 de ani vor trebui schimbate fără motiv. În al doilea rând, nu ne opunem ca EPRB-ul să devină mai independent, dar ar trebui să evaluăm complet această chestiune, să avem o evaluare de impact completă. Și, în fine, Gibraltarul, un teritoriu britanic, uh, care va fi exclus, regretabil, unii colegi uh, spanioli au acționat în modul cel mai scandalos și provocator. Acordul din 2006 a fost semnat de toate părțile și nu suntem dornici să cedăm sau să afectăm integritatea uh, cerurilor unice și pentru ca aceasta să nu fie afectată. Rezultatele acestei uh, activități, uh, acestei atitudini copilărești va afecta mii de sute, sute de mii de locuri de muncă și va afecta reducerea prețurilor și dacă ne ascultă verzii va duce și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și cer uh, acestui Parlament să uh, se opună acestor chestiuni mâine la vot. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc pentru grupul GUE. Domnul Količek, un minut. Milé kolegyně, vážení kolegové, Evropská komise, tak jak se blíží konec jejího mandátu... Mulțumesc. Comisia Europeană, în mandatul său, uh, pare că e un grup de alergători care se apropie de finish. Una dintre aceste propuneri uh, ale Comisiei um, care ilustrează acest fapt este Single European Sky, care nu a fost uh, evaluat așa cum trebuie. Rezultatele acestei inițiative încă mai trebuie observate. Uh, raportorul încă susține cu naivitate propunerile Comisiei. Dar, de fapt, trebuie să recunoaștem că um, lucrurile nu au legătură cu um, managementul traficului aerian s-ar putea să riscăm chiar situații periculoase în care uh, avioanele s-ar putea ciocni. Deja autoritățile de gestionare a spațiului aerian cooperează foarte bine. La nivel european există un uh, acord uh, prin care acest text să fie respins. Prin urmare, grupul nostru nu poate să susțină o astfel de propunere. Ora la parola agli altri ora. Mulțumim. Acum dăm cuvântul altor uh, vorbitori. Mai întâi, uh, domnul El Cadraui, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Pentru început, aș vrea să mulțumesc raportorilor domnul Sasoli și domnul Marinescu și de asemenea raportorilor din umbră pentru munca uh, lor și pentru maniera foarte constructivă de colaborare. Obiectivul este de a ajunge la un cer unic european, un vis pe care îl nutrim deja de mult timp în Parlamentul European. Și am făcut mai mulți pași pe acest drum, am ajuns, am realizat un progres, dar trebuie să continuăm pe această cale. Am obținut niște îmbunătățiri pentru industrie, s-au redus costurile, lucrurile s-au îmbunătățit pentru pasageri, sunt mai puține întârzieri, uh, Uh, prețurile au scăzut, e foarte bine și pentru mediu acest lucru, pentru că s-au redus emisiile de dioxid de carbon și s-a redus utilizarea combustibilului. Această propunere reprezintă un alt pas înainte, în direcția bună. Vrem să ne asigurăm că toți uh, operatorii își asumă responsabilitățile. Vrem transparență, vrem să creștem eficiența de asemenea. Așa cum au spus și alți vorbitori înaintea mea, nu putem să uh, privim, uh, să uh, separăm serviciile accesorii de uh, serviciile aeronautice și așa mai departe. Am spus acest lucru deja și sper că acest lucru va fi reflectat și la votul de mâine. Dar multe depind de rezultatele de pe teren rezultatele pe care le vedem. Și avem deja experiențe cu cerul unic european și știm uh, unde sunt uh, problemele și vrem să rugăm Comisia să se focalizeze, în primul rând, asupra rezolvării problemelor practice pe care le-am văzut în trecut. De exemplu, împărțirea veniturilor între managerii um, de trafic, uh, controlul de trafic aerian cum se poate asigura o împărțire echitabilă a veniturilor. Unii oameni vor suferi niște pierderi și va trebui să încercăm să îi ferim pe cât posibil. Mulțumesc. Acum domnul cu un minut. Vážená pani předsedkyně, pani komisařko, dámy a pánové. Domnul președinte, domnul comisar, domnilor și domnilor, ideea unei utilizări mai eficiente a spațiului european aerian Ah, e un, una pe care am susținut-o întotdeauna. Din nefericire, SS2 Plus ah, pune unele probleme. Mai întâi, această probleme, ah, propunere vine la un moment nepotrivit. Înainte ca statele membre și Comisia Europeană să aibă timp să evalueze perioada de referință pentru SS1 și SS2 care se termină în 2014. Și iată, avem deja o nouă propunere și una dramatică. Nu pot susține acest lucru pentru că schimbări, cum ar fi uh, managerul structurii uh, spațiului aerian, înseamnă o slăbire clară a poziției statelor membre în ce privește deciziile pe care le, le-ar putea lua în legătură cu spațiul lor aerian. De asemenea, Comisia omite protecția statelor membre. Ce este bun este clarificarea competențelor Comisiei Europene și ale Eurocontrolului, dar nu pot susține totuși acest raport. Mulțumesc. Grazie, onorevole. Mulțumesc. Domnule Learic, un minut. Domnule președinte, doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, mă tem că în spatele cuvintelor frumoase uh, care se uh, află în spatele uh, acestui proiect. De fapt, se încearcă uh, privatizarea serviciilor care țin de transportul aerian. Acest uh, proiect, indiferent de numele pe care îl dăm, uh, vizează destructurarea structurilor de reglementare a navigației aeriene și care structuri și-au demonstrat eficiența atât în Franța cât și la nivel european. Vorbiți despre armonizare, dar de fapt asta înseamnă practic o dezmembrare pentru a face loc unui sistem de control aerian privatizat cu prețuri reduse, cu mai puțini salariați, cu statut precar, subplătiți, care până la urmă va presupune o siguranță redusă pentru pasageri. În numele securității aviației aeriene, Uh, aviației în numele uh, celor uh, care doresc prețuri reduse, trebuie să ieșim din acest proiect, să discutăm cu statele și sindicate. Dacă încercăm să reducem costurile, haideți atunci să reducem costurile financiare ale remunerării acționarilor, pentru că în orice caz nu trebuie să ne jucăm cu securitatea și cu viețile oamenilor. Mulțumim, domnul Gerling, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Eu cred că sunt singurul membru din acest Parlament care reprezintă Gibraltarul în această chestiune. Nu pretind a fi un expert în uh, problema cerului unic european. Însă, mă găsesc în situația în care de două ori în două luni trebuie să mă ridic aici și să pun întrebări. De ce membrii ai Parlamentului European vor să facă discriminări împotriva circumscripției mele, a Gibraltarului. Nu știu uh, pe domnul de Grandes Pascal care a uh, depus amendamentele 22, 23, 26, 27, dar aș dori să-l întreb de ce crede că acestea sunt necesare. Este absolut imperativ ca Gibraltarul să fie inclus în piața unică a aviației în conformitate cu tratatele și cu uh, acordul uh, din 2006. Din păcate, mi se pare că Gibraltarul este într-o situație din ce în ce mai proastă. Uh, întârzieri la frontieră, incursiuni spaniole în apele lor, uh, chestiuni de probleme de trafic aerian. Când se va încheia această situație? Vreau să-i rog pe colegi să voteze împotriva amendamentelor 23, 22, 23, 26, 27 și pentru Um, amendamentul doamnei Foster 144. Votați împotriva discriminării. Mulțumesc. Acum intervențiile spontane. Începem cu domnul Banchi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Cerul unic european revizuirea acestuia și propunerea legislativă pe care o avem în față ridică o serie de întrebări importante. Comisia Europeană a făcut o declarație și sunt complet de acord, și anume că uh, acest cadru actual trebuie să fie refăcut pentru că nu funcționează eficient. Comisia a făcut o propunere, din nefericire nu e complet corectă, pentru că ea va da avantaje operatorilor mai mari și va dezavantaja pe operatorii mai mici, de exemplu cei care operează în Ungaria uh, pentru controlul de trafic aerian și unde sunt cam noi pe piață. De asemenea, uh, vorbim de conceptul CES plus 2, care merge, uh, cred că mergem în, împotriva spiritului acestui concept, în sensul că unii mari operatori au avantaje pe piață deja, vor fi și mai puternici și asta va duce la o creștere a costurilor. De asemenea, introducem anumite limitări ale pieței, ceea ce va reprezenta un obstacol față de concurență și un risc pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, vicepreședintă a Comisiei. În primul rând vreau să mulțumesc colegului Marinescu și tuturor raportorilor din umbră pentru munca excelentă pentru cerul unic european. Cred că cerul unic european este un exemplu important care poate să arate cum reușim să ne punem uh, eforturile uh, în comun și să ajungem la uh, a oferi, în situația de a oferi cetățenilor uh, prețuri mai scăzute și conexiuni mai bune. Cred că este un beneficiu pentru toată lumea. Uh, eu locuiesc într-o zonă unde sunt multe aeroporturi și știu ce înseamnă infrastructura aeroportoară și de aceea cred că trebuie făcute și mai multe eforturi pentru a unifica cerul european, astfel încât uh, să avem nu doar cele mai bune rute de zbor, ci și, mai, și, și cea mai bună coordonare a um, siguranței um, zborurilor. Din păcate, uh, nu avem uh, o abordare uniformă și de aceea cred că este foarte important că Parlamentul European face acest pas înainte. Mulțumesc, domnule Schwab. Acum are cuvântul domnul Picula nastojanja komisije da se osigura siguran i visokokvalitetan prometni sustav u europi svakako vrijedi podrati. Mulțumesc. Eu cred că ar trebui să susținem această propunere. În sectorul aerian uh, trebuie să uh, permitem um, călătorii sigure la un preț mai uh, redus și care să dăuneze mai puțin mediului. Bineînțeles, trebuie să integrăm um, spațiile europene, dar pentru asta e nevoie de o propunere echilibrată. Eu cred că această propunere trebuie să fie analizată din nou și ar trebui să vedem din nou dacă prioritatea securității aeriene nu dăunează altor priorități. De asemenea, trebuie să vedem dacă aceste proiecte nu pun în pericol uh, anumite state mici eh, care trebuie să îndeplinească anumite condiții care ar putea să le eh, pericliteze economia. Mă gândesc aici mai ales la statele care au eh, aeroporturi de dimensiuni reduse. Mă gândesc că ar trebui să mai lucrăm pe marginea acestei propuneri. Vă mulțumesc! Domnul Ferreira, pentru un minut acum. domnule, președinte, domnule președinte, comisar. Să fim foarte clari, intenția acestui pachet este de a liberaliza și de a mercantiliza traficul aerian în Europa. Uh, este favorabilă marilor afaceri, servește interesele marilor linii aeriene. Acesta este obiectivul acestui regulament distrugerea uh, agențiilor naționale de uh, siguranță, de supraveghere, e un lucru care trebuie evitat, pentru că ele au servit uh, foarte bine scopul siguranței aeriene înainte de orice altceva și, de asemenea, să nu uităm că angajează mii de oameni, mai ales în regiunile cele mai izolate și în țările cele mai uh, izolate, mai periferice. Uh, această activitate este o activitate unde avem responsabilități enorme. Și sigur că vrem rute aeriene mai eficiente și mai prietenoase cu mediul, un sistem mai prietenos cu mediul în Europa, uh, dar toate aceste lucruri se pot realiza însă nu în cadrul liberalizării. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc domnule Ferreira și acum doamna Țicău

госпожо комисар въвеждането на единно законодателство което обединява. președinte comisar introducerea acestei legislații care reunește single european sky unu și doi um, are perspective oferă perspective foarte bune dar trebuie să ajungem la momentul la care țările, statele membre să poată accepta aceste dispoziții. Într-adevăr, S-au făcut uh, progrese până acum. Uh, concentrarea uh, activităților la uh, întreprinderile mari va uh, afecta mecanismele existente la nivel național. De aceea e nevoie de o mai bună cooperare între statele membre și nu ar trebui să le acuzăm că nu sunt încă pregătite să accepte această tehnologie progresistă. Acceptarea nu se poate întâmpla fără o evaluare de impact care să ia în considerare și aspectele sociale. Da, cu toții dorim o mai mare competitivitate, o creștere a siguranței și a securității, o creștere a eficienței, dar trebuie să protejăm în același timp și locurile de muncă și să avem o mai mare stabilitate la nivel național, în primul rând. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum are cuvântul doamna comisar Reding. President. Domnule președinte, am ascultat aici intervenții interesante, a fost o discuție interesantă. Comisia înțelege că unele părți ale propunerii sale pot fi dificile pentru unii actori implicați, dar trebuie să ne concentrăm pe binele sistemului în general. Dacă nu menținem un sistem uh, de clasă mondială, toată lumea va uh, avea de suferit pasagerii, angajații sau economia în general. În ce privește independența autorităților de supraveghere, considerăm că acesta este aspectul cel mai important al propunerii și uh, Uh, ne bucurăm să vedem că este o susținere largă pentru aceasta. De asemenea, ne bucurăm de susținerea pentru ideea raționalizării peisajului instituțional și de reglementare pe de altă parte. Separarea serviciilor de suport uh, rămâne o cerință importantă pentru asigurarea condițiilor egale atunci când se vor face oferte pentru servicii de suport și regretăm uh, diluarea considerabilă a propunerii noastre. În ce privește ideea de a cere ca ESA să acrediteze autoritățile naționale, Comisia consideră acest concept drept unul interesant. Totuși, el ar avea consecințe foarte largi și ar avea nevoie de o evaluare de impact completă. Prin urmare, se consideră prematur în acest moment această idee, dar ar putea fi examinată în detaliu în viitor. În concluzie, aș putea spune că salutăm votul pozitiv al Parlamentului și că acum este timpul să trecem la treabă, să încheiem discuțiile pregătitoare fără sfârșit. Sistemul european de management al traficului aerian are nevoie de o upgradare și n-ar trebui să pierdem vremea cu implementarea acestuia. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Are cuvântul acum domnul Marinescu, două minute.

eliminarea separării obligatorii a serviciilor suport nu s a micșorat uh, puterea acestui uh, impactul acestui uh, raport. nu puteam să sprijinim această propunere pentru că din punct de vedere tehnic cred că era foarte dificil pentru implementare. apoi părerea noastră este că reducerea costurilor nu este neapărat necesară nu se realizează prin această

avem deja o întârziere. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Marinescu. Vorbim aici de supraveghere, de uh, îndepărtarea acestei uh, fragmentări, de transferul uh, de puteri uh, de la nivel național către o agenție europeană pentru a ne asigura că Uh, avem o mai bună supraveghere, mai mare eficiență, mai multă siguranță. Nu poți să spui că uh, am, propunerile noastre le aducem o siguranță redusă. Uh, cine a spus asta nu știe despre ce vorbește. Trebuie să ne asigurăm că se merge către privatizare acolo unde este posibil. Am abordat acest lucru. Uh, dacă se poate face sau nu, actele delegate. Știți foarte bine că există o poziție clară a Parlamentului European care merge mult uh, uh, dincolo de propunerile comisiilor uh, parlamentare. Vrem să ne asigurăm că există control și supraveghere, dar mâine la votul acestor două texte și după vot, de fapt, vom avea foarte multă muncă de făcut și abia aștept să ajungem împreună cu Consiliul la obiectivele stabilite. Președintele, mulțumesc domnule Sasoli, am încheiat această dezbatere, votul va fi mâine la ora 12. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, raportul domnului Mayer referitor la pachetele de servicii de călătorie și formule de călătorie asistate. Are cuvântul în primul rând domnul Maier, 4 minute.